Ważne. Da. Am un uh, anunț important de făcut uh, la început pentru toți și vă rog să fiți atenți. Koleżanki i koledzy, Dragi colegi, Parlamentul Europeiskiego Astăzi rețeaua internet Wi-Fi a fost lansată oficial în uh, clădirile Parlamentului European și uh, astfel că începând de azi puteți utiliza internetul peste tot uh, în uh, clădirile Parlamentului European, uh, vă puteți utiliza telefoane inteligente, iPhone-urile, calculatoarele, peste tot. Nu doar în salele de ședință sau în hemiciclu și alte săli, ci și pe coridoare și uh, peste tot în clădiri. Deci, peste tot, oriunde v-ați găsi, aveți acces la internet fără fir, deci Wi-Fi. E o modificare foarte importantă, că astfel vom uh, putea să ne utilizăm mai bine timpul la Parlament. pe tej okazji podziękować i pogratulować. Și profit de ocazie ca să mulțumesc și să felicit Direcția Generală mm, High Tech precum și pe vicepreședintele Rainer Wieland, care se află aici așezat în dreapta mea, care, care a supervizat acest proiect extrem de important. Lansarea acestei conexiuni fără fir e una din numeroasele inovații din acest an. Vă reamintesc că Direcția Generală High Tech și colegul nostru, vicepreședintele, au uh, permis uh, deputaților să aibă acces la EP Directory, la sistemul de vot electronic, online. Există și comitetul Europile Mobile și un nou sit internet. Deci avem multe instrumente la dispoziție pe internet care ne facilitează munca. Deci felicit încă o dată Direcția Generală, precum și pe toți angajații acesteia. Și bineînțeles, mulțumesc încă o dată colegului nostru, domnul Viland. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Dziś... Dragi colegi, trecem